Mulțumesc pentru faptul că ați uh, luat în considerare și comentariile noastre pe care le-am dat transmis Parlamentului. Mulțumesc, stimate domnule comisar, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul și trecem acum la întrebarea orală cu privire la calitatea datelor statistice în Uniunea Europeană și cu privire la um, auditul sporit al Comisiei în uh, acest domeniu. Îi dăm cuvântul în primul rând domnului Otmar Caras, două minute și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar Oliren, stimate doamne, stimați domni, dezbaterea de astăzi este un semnal important politic pentru faptul că Parlamentul European dorește să transmită mesaje noi în momentul de față. Este un semnal de hotărâre. Prin această întrebare orală, în mijlocul unui proces de instaurare a Eurostat și în ceea ce privește avizul Parlamentului către Comisie, se vorbește așadar de înaintarea unei proprii rezoluții din partea Parlamentului European. Prin aceste toate semne, noi arătăm că Parlamentul European este o instituție independentă de Eurostat și că dorește această independență în același timp a Eurostat în sine. Aceasta este o primă reacție a legislativului după, rea- după evenimentele din Grecia. Trebuie să nu uităm că în 2005 Consiliul a elaborat un a respins, mă scuzați, planul de 5 puncte pe care îl prezentase comisarul Almunia și astfel a împiedicat uh, posibilitatea de a dota comisia cu instru- instrumentele necesare în acest sens. Deci acum nu facem decât să recuperăm ceea ce ar fi trebuit să facem de mult timp și vă atrag de aceea atenția, atât la comisie cât și la Consiliu trebuie să existe o dorință, o voință politică pentru a folosi toate instrumentele de care avem nevoie pentru ca euro să nu rămână la nivelul la care este astăzi, ci să, crea, să primească o pondere mai mare în ceea ce privește Uniunea Monetară. Nu trebuie să mai întârziem acest proces, nu mai trebuie să-l împiedicăm, ci trebuie să dăm Comisiei aceste posibilități și instrumente la îndemână. Doamnelor și domnilor, dorim să știm de asemenea atunci când s-au făcut greșeli în ultimii ani, de ce s-au întâmplat aceste greșeli la Eurostat sau la statele membre, pentru că numai dacă facem o analiză foarte clară, putem să știm care sunt corecturile necesare de care, uh, care vor fi absolut uh, imperioase în momentul de față. Vrem o independență totală, vrem posibilitatea de a compara datele, un lucru important pentru colectarea datelor statistice, dorim o cooperare cu Banca Centrală Europeană și o cooperare interinstituțională. Vrem ca toate datele să poată să fie verificate și pentru aceasta Eurostat trebuie să poată verifica aceste informații la orice oră. Dorim o sporire a competențelor pentru că dorim să avem acces la toate datele și la nivelul uh, autorităților locale și la nivel județean. Dorim și să avem informații pe securitatea socială. Vrem o colaborare foarte bună și dorim să sporim și funcția de coordonare. De aceea dorim să întrebăm Comisia, înainte să ne încheiem raportul, dacă tot ceea ce se negociază în momentul de față cu Consiliul este suficient, după părerea lor. Nu, nu ni se pare să fie cazul, ni se pare doar că este un acord de minimis, un uh, pas prea mic în ceea ce privește independența și competențele sporite de care vorbeam. Mulțumesc, domnule Caras, și are cuvântul acum uh, doamna președintă Sharon Bowles. The economic... Mulțumesc. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare este unită și, în, și consecventă în ceea ce privește faptul că Eurostat trebuie să fie întărită și de mai multă vreme încercăm să instituim date statistice de mai bună calitate. Cunoaștem istoria și domnul Cara s-a referit deja la aceasta. În 2005 Consiliul s-a acoperit de rușine și a slăbit pactul de stabilitate și creștere și simul Bhutan a negat puterile de audit ale Eurostat. Cu această istorie e nevoie de timp pentru a redobândi încrederea, iar lipsa de încredere a condus la faptul că statele membre în aceste momente dificile au trebuit să plătească foarte mulți uh, bani, iar um, stimulentele uh, ECOFIN nu au fost suficiente. Apoi, uh, Acum Eurostat devine tot mai importantă pentru că este important ca planurile de supraveghere economică să devină eficiente. Cred că este mult mai bine să avem date concrete decât promisiuni. Vrem să îmbunătățim calitatea datelor. Vrem ca datele să fie furnizate la timp și vrem să uh, furnizăm uh, input în amonte pentru conturile naționale și vrem ca prerogativele Eurostat să fie suficiente. Chiar și acum uh, Consiliul ECOFIN a adăugat niște condiționalități pentru prerogativele de audit. A subminat posibilitatea unor investigații și intervenții timpurii Raportul Parlamentului European favorizează niște drepturi necondiționate pentru Eurostat pentru acele vizite metodologice. Bineînțeles că resursele trebuie să fie țintite acolo unde sunt necesare, însă investigațiile trebuie să aibă loc în momentul suspiciunilor și nu după producerea evenimentului. Și în fine, când vom, când vom avea baze comparabile, trebuie să vedem care vor fi progresele pentru a asigura asigura standardizarea și transparența procedurilor pentru a acoperi activitățile din bilanț și alte practici inovatoare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum uh, cuvântul domnului comisar Oliren. President, uh, honorable members. Domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, dați voi să vă mulțumesc domnului Caras, domnului Bowles, pentru că au abordat această problemă foarte importantă privind calitatea datelor statistice Eurostat și mulțumesc pentru susținerea uh, pe care ați manifestat-o în uh, proiectul de aviz pentru propunerea Comisiei privind aplicarea protocolului privind uh, deficitul excesiv. Dați-mi voie să subliniez ideea că este prima propunere legislativă a celei de-a doua Comisii Barroso și sper ca propunerea să fie cât mai repede adoptată. Am fi avut nevoie de ea încă de multă vreme. Propunerea originală a fost făcută încă în 2005, dar a fost respinsă de către statele membre. Vremurile s-au schimbat și acum beneficiem de o susținere consolidată din partea Consiliului. În ce privește această propunere, abordarea generală, care a fost și aprobată de către Consiliul ECOFIN pe 8 iunie, confirmă importanța necesității de a beneficia de statistici de înaltă calitate privind deficitele excesive și de funcționare a sistemului Eurostat. Reglementările uh, doresc o finalizare a obiectivelor principale, astfel încât Comisia să beneficieze de puteri uh, mai ample în cadrul Eurostat atunci când uh, pot exista riscuri uh, în ce privește calitatea datelor furnizate. Ca atare, Comisia uh, va accepta textele, formulările de compromis. Ne dorim o creștere a calității a statisticelor europene și ca atare de îndată vom pune la dispoziție personal care să poată să se uh, ocupe intens de întreaga problematică Eurostat, de asemenea să facă vizite uh, regulate în cadrul în, în statele membre. Comisia va uh, garanta amplificarea fluxului de informații în uh, cadrul reglementărilor pe care le vom elabora iar în cazurile excepționale unde se depistează riscuri, uh, unde au fost identificate uh, date eronate, Eurostat va folosi toate puterile de care va dispune, inclusiv puterile de audit pentru a corecta lucrurile. Pentru a conchide, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre câteva uh, subiecte recente. Vă voi reține în felul acesta un minut atenția. Comisia a desfășurat o activitate intensă legată de statisticile eh, din situația Greciei în ultimii ani și eh, pe viitor sperăm să putem eh, depista în faze incipiente riscurile care pornesc de la fraudă sau informații eronate în statistici. Ieri a avut loc o nouă dezvoltare având în, vis-a-vis -vis de Grecia. Agenția Moody a decis să scadă ratingul pentru bondurile, pentru obligațiunile grecești și momentul în care Uh, Moody's a luat această decizie este surprinzător și nefericit pentru că are loc după acordul nostru privind programul macroeconomic de ajustare uh, privind Grecia și uh, acordul la care este implicat și femeiul. Guvernul grec demonstrează angajament în a reforma sistemul statistic, să stabilizeze finanțele publice și să uh, refacă creșterea economică durabilă. Iar în acest context, uh, această decizie privind obligațiunile grecești poate să aibă un uh, impact nefericit ridică uh, semne de întrebare în legătură cu modul în care acționează agențiile de rating. Iar noi vom lua în considerare aceste probleme în uh, configurarea viitoarelor agenții de rating europene, astfel încât în acest sector să se ia decizii competente pentru că este un sector foarte sensibil, de asemenea în ce privește transparența metodologiei și eventualele conflicte de interese care pot să apară. În concluzie, stimate domnule președinte, voi spune că este de importanță absolută să dispunem de date statistice cât se poate de oneste, de clare și pentru o uniune economică și monetară uh, perfect funcțională. Și sperăm ca puterile Eurostat să poată, din acest punct de vedere, să consolideze guvernanța economică în Europa. Acesta fiind principalul obiectiv, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule comisar. Eduard Șicluna pentru două minute, următorul vorbitor. <clears throat> Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt bucuros că, în fine, Comisia a făcut propuneri legislative atât în legătură cu Eurostat, cât și cu alte instituții care au fost analizate de către con. Calitatea datelor statistice este, până la urmă, originea crizei în zona euro. Este clar că Eurostatul trebuie să primească puteri mai mari, mai ales pentru a face inspecții la fața locului în statele membre. Dar astfel de inspecții nu trebuie să fie o întâlnire cu reprezentanții ministrilor, ministerelor finanțelor sau alte autorități implicate, ci ar trebui să aibă la îndemână mai multe instrumente pentru a vedea dacă și la nivelul sindicatelor, a altor organizații economice există aceeași percepție. Acestea sunt datele pe care trebuie să ne bazăm atunci când facem o statistică amplă. De asemenea, trebuie să avem un sistem comun de contabilitate la toate statele membre care să fie bazat pe măsurile internaționale de contabilitate și uh, care să fie aprobate în același timp de Comisie și de Parlament. Uh, aceasta nu trebuie să se aplice numai la rapoartele financiare care sunt transmise Comisiei, ci și, în general, trebuie folosite în statele membre în sectoarele publice. La un deceniu după crearea zonei euro și după introducerea euro ca monedă curentă, am descoperit aceste probleme majore în sistemul actual care cauzează foarte multe probleme. Aceste deficiențe au fost ignorate dintr-un fals sens de securitate în legătură cu euro. Trebuie să ne asigurăm de aceea că pe viitor piețele să aibă încredere în previziunile guvernelor, previziunile economice și în statisticile acestora. Trebuie deci să corectăm aceste greșeli cât de repede. Cer de aceea Comisiei să continue să colaboreze îndeaproape cu Comisia și cu Consiliul și cu Parlamentul pentru a rezolva această problemă în urgență. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schicluna. Și acum un minut are cuvântul doamna Silvi Gular. Domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Criza actuală a zonei euro nu este atribuibilă sistemului comun de statistici. Totuși, acestea au avut consecințe grave, iar consecințele economice au fost menționate pe larg, dar au fost consecințe și în ceea ce privește credibilitatea Uniunii Europene. Și după părerea mea, aceasta este o problemă majoră legată de funcționarea prezentă a Uniunii Europene. Guvernele fac pe bună dreptate promisiuni cetățenilor spunând că vom fi foarte severi cu privire la controlul angajamentelor mutuale. Se promite că criteriile vor fi examinate uh, la fiecare virgulă și asta înseamnă 3,0. Și pe de altă parte, uh, trebuie să dăm Eurostatului să-și, uh, instrumentele necesare pentru a-și face treaba. Însă, până la urmă, tot ce a făcut Comisia nu este bun pentru nimeni. De aceea, această rezoluție uh, cere uh, pentru Eurostat puteri de investigație și întărirea unor standarde comune. Fără aceste standarde de rigoare în exploatarea și prelucrarea datelor, promisiunile nu vor fi respectate, iar cetățenii vor fi tot mai dezorientați și Uniunea Europeană își va pierde credibilitatea. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gular. Dau acum cuvântul domnului Obermeier pentru un minut. Președinte, die Diskussion um Domnule președinte, discuția privind extinderea competențelor Eurostat nu abordează problema cum ar trebui. Sigur, nu trebuie să se întâmple ca vreun stat membru să încerce să falsifice datele privind bugetul, iar acolo unde există dubii trebuie să existe o verificare. Uniunea Europeană însă nu trebuie să se folosească de situația Greciei pentru a elimina competențele absolute ale statelor membre privind bugetul bugetul, pentru că structurile socioeconomice ale statelor membre sunt foarte diferite, iar Eurostat trebuie să țină seamă de această realitate. De pildă, un șomer la Londra uh, are cu totul altă situație decât șomerul din uh, Paris, pentru că există criterii foarte diferite uh, care țin de statutul său social. Și există și mari diferențe între statele care lucrează cu o valută forte, spre deosebire de cele a căror monedă națională este slăbită. Trebuie să regândim din acest punct de vedere atribuțiile Eurostat. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Podimata pentru un minut 30. Επίτροπε, πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να εκφράσω την απόλυτη ικανοποίησή μου για το σχόλιο που κάνατε πριν. În primul rând, aș vrea să vă spun, domnule comisar, Aș vrea să vă mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut mai devreme cu privire la deciziile nejustificate luate ieri de către agenția de rating uh, Moody's și anume de a reduce uh, bonitatea de credite a Greciei criteriile care au fost luate în considerare nu au fost cele mai potrivite și de aceea cred că trebuie să se facă o reevaluare a suveranității noastre economice și cred că trebuie să instituim un organism oficial european de rating. Cred că în ceea ce privește calitatea datelor statistice și prerogativele Eurostat, știm că Grecia este țara centrală în această discuție. Trebuie să vă spun însă că nu, nu mă bucur deloc că Grecia este arătată cu degetul ca un exemplu care trebuie să fie evitat. Așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule comisar, Grecia este recunoscută pentru faptul că a luat măsuri um, de restabilire a situației. Am făcut o restructurare a Organismului Național de Statistică, care a fost uh, separat de Parlamentul Greciei. Am făcut acest lucru pentru a ne asigura că responsabilitățile sunt clare să știm clar cine a fost implicat în uh, producerea acestei situații. Știm că au existat întârzieri uh, la nivelul Uniunii Europene, știm că au existat deficiențe în informații господин председателю. Аз искам да насоча дебата... Mulțumesc, domnul Stoianov. Stimate domnule președinte, aș dori să transferăm dezbaterea într-un domeniu mai pragmatic. Domnul comisar a anunțat săptămâna trecută că va exista un control special asupra Eurostat în ceea ce privește datele statistice din partea Bulgariei. Din păcate, însă, domnul Ren nu a menționat uh, faptul pentru care avem nevoie, de fapt, de un astfel de control în Bulgaria. Aș vrea de aceea să-i pun o întrebare concretă. Care au fost criteriile care au vizat Bulgaria ca o țară nefiabilă din punct de vedere al datelor statistice. Bulgaria, care este de fapt țara cea mai stabilă din, Bul- din Balcani. Vreau să știu dacă aceasta este de fapt o inerție, inerție din fostul dumneavoastră portofoliu, cel al extinderii. Desigur că în Grecia problema este vizibilă, dar dacă dumneavoastră folosiți anumite criterii pentru a acuza Bulgaria, aceasta imediat ar putea să influențeze și uh, agențiile de rating. Mulțumesc. Domnul Ludvigson are cuvântul acum. Tack för ordet, herr talman. Mulțumesc, domnule președinte. Există uh, o serie de măsuri simple care trebuie să fie luate pentru a genera stabilitate în Uniunea Europeană și una din măsurile cele mai importante este să îmbunătățim calitatea datelor statistice în domeniul economic. Iar aici este cât se poate de simplu să îmbunătățim considerabil situația. Deci aș dori să salut semnalele pe care Comisia și Consiliul le dau în acest sens. Eu aș dori să ajungem cât mai repede la un acord pe marginea unui uh, pachet de măsuri care să îmbunătățească calitatea și cantitatea datelor statistice. Eurostat ar trebui să continue să coopereze cu oficiile naționale de statistică dar uh, trebuie să fie luate și la nivel înalt decizii mult mai clare în acest sens, pentru ca Eurostat să poată să se implici, implice mai bine în um, fluxul de informații și în controlul datelor furnizate. Controlele trebuie să devină mai eficiente, iar în acest scop trebuie să sporim uh, resursele financiare, pentru că o mai mare calitate poate fi garantată doar printr-o cantitate mai mare a investițiilor. Uh, Trebuie să uh, creăm garanțiile pentru ca bugetul să permită o îmbunătățire a calității. Eu sunt preocupat de faptul că statisticile până acum nu au fost considerate ca fiind uh, de o importanță prioritară în domeniile care ne interesează. Sper să dispunem de uh, finanțe mai bune. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnule Molțen. Mulțumesc, domnule președinte. Știm cu toți că renoirea directivei cu privire la datele statistice în contextul unui deficit uh, excedent a fost una dintre problemele, unul dintre problemele cele mai mari în ultima vreme. Știm că datele exacte sunt până la urmă o bază de pornire și este foarte diferit când nu ai baze exacte să continui cu o strategie. Trebuie de aceea un mecanism pentru ca datele care vin de la autoritățile naționale să poată fi verificate la timp. Nu se poate să se mai întâmple ca în cazul Greciei, astfel încât de-abia după aceea să constatăm că am lucrat de fapt pe baza unor date false și am luat decizii foarte ample pe baza acestora. Este nevoie de aceea să ne gândim ce consecințe pot avea datele false, iar o mai bună organizare a Eurostat și o transformare a acesteia într-o autoritate independentă este absolut necesară. Aceasta nu înseamnă neapărat o, autoritate, o introducere sau interferență în competența bugetară a statelor membre. E vorba de date adevărate. Mulțumesc. Domnul Sari, dorește să ia cuvântul. Arvoisa... Doamna. Minusta... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să mulțumim Comisiei pentru că am făcut progrese destul de rapide. De exemplu, acum, în urmă cu câteva luni, se considera că dacă intervenim în uh, datele statistice ale unei țări, atunci înseamnă că interferăm uh, sau ne amestecăm în suveranitatea statului. Acum am făcut câțiva pași înainte, pentru că dacă nu am fi acționat uh, astfel, dacă am respecta uh, doar datele statistice ale țărilor, um, Uniunea Europeană și-ar pierde credibilitatea. Nu cred că trebuie să îi învinovățim pe greci, pentru că Grecia a luat decizii foarte dificile. De asemenea, cred că trebuie să-i educăm pe cetățeni pentru ca și aceștia să cunoască mai bine datele economice. Dau acum cuvântul domnului comisar Ren pentru a da replica. Vă rog puțină liniște din politețe pentru domnul comisar. Mulțumesc, Stimați membri ai Parlamentului, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această dezbatere plină de substanță și pentru susținerea vis-a-vis de propunerea Comisiei pentru a consolida puterile Eurostat. Și trebuie să spun că sunt de acord cu doamna Iaconsari, am putut constata că există o schimbare de optică, de cultură privind uh, coordonarea politicii economice în Europa în ultimele luni. Și adoptarea acestei propuneri va constitui o piatră de hortar pentru consolidarea Uniunii noastre economice și monetare. Au fost formulate câteva uh, idei legate de Grecia și Bulgaria și aș dori să clarific lucrurile și să răspund la întrebările care au fost formulate astăzi. În ce privește Grecia, nu vreau să revin asupra întregii istoria acestei povești, dar, în orice caz, cred că nu trebuie să continuăm aceste dezbatere pasionale, pentru că Grecia, în clipa de față, se înscrie în uh, reperele stabilite de un program eficient. Deci, Grecia merită în clipa de față susținerea noastră, nu trebuie să continuăm presiunile asupra Greciei. În legătură cu reformele propuse, colaborăm cu Grecia, am făcut nenumărate vizite în această țară, în această iarnă, în această primăvară și recent am convenit un plan de acțiune care își propune să consolideze și capacitatea sistemului statistic grecesc și pentru a îmbunătăți și finanțarea pentru statistica, statisticile publice. În ce privește Bulgaria, preocupările noastre sunt legate în principal de două aspecte privind prognoza bugetară membrii bulgari ai Parlamentului European. Sper ca cel puțin ei să asculte ceea ce vreau să vă spun în legătură cu acest deficit excesiv și modul în care operăm cu el și problemele statistice care au apărut. În primul rând, Comisia a aflat abia uh, recent, a fost informată recent de Bulgaria în legătură cu uh, revizuirea prognozei bugetare pentru a încălca obligațiile care uh, decurg din tratat. Și în al doilea rând, nu dispunem de informații suficiente legate de motivul pentru care Bulgaria și-a revizuit bugetul pentru anul în curs 2010 de la un uh, buget care era echilibrat la unul dezechilibrat 3,8 uh, miliarde chiar dacă uh, scenariul macroeconomic uh, se menține și chiar uh, se va îmbunătăți. În clipa de față, Comisia nu este în măsură pentru a face o declarație privind situația bugetară a Bulgariei pentru anul în curs. Iar planul Eurostat pentru Bulgaria pentru cea de-a doua jumătate a acestui an nu se va referi la problemele legate de perspectiva bugetară pentru 2010, pentru că acesta nu este un obiectiv statistic. Dar Eurostat se va concentra pe riscurile potențiale și uh, pe obținerea de date privind uh, excesul, deficitul bugetar excesiv. în uh, legătură cu declarațiile pe care guvernul le-a făcut va, sunt probleme care ar putea să aibă anumite implicații privind situația Bulgariei pe piață conform informațiilor pe care autoritățile bulgare ne le-au furnizat, concluziile referitoare la situația bugetară internă vor fi completate cândva în uh, perioada verii și uh, Eurostat le va folosi în contextul uh, vizitei care este programată pentru Uh, Bulgaria. Și, evident, vor fi adoptate uh, niște reglementări care să uh, consolideze implicarea Eurostat în, aceste, în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, încă o dată vă mulțumesc pentru atenție și pentru susținerea dumneavoastră pentru propunerea noastră, care este prima propunere legislativă a celei de-a doua comisii Barroso, iar adoptarea va fi esențială pentru o funcționare um, eficace a Uniunii economice și monetare. Mulțumesc, domnule comisar și uh, pentru generozitatea dumneavoastră față de uh, atitudinea noastră, pentru că deplâng faptul că nu v-au urmărit toți cu uh, atenția cuvenită. Ați intrat în aula noastră, dar ați beneficiat și de uh, aplauzele care erau adresate faptului că ne-am depășit puțin timpul. Dar încheiem aici dezbaterile și uh, mâine vom trage concluziile. Suspendăm ședința pentru două minute pentru ca toată lumea să poată să-și ia uh, locul în sală și să trecem la vot. Koleżanki i koledzy, ladies... Stimați deputați, dragi colegi, vă rog să luați loc. Roz